Colleagues, bring the meeting to order. You have the drafted... Dragi colegi, trebuie să începem. Ați primit ordinea de zi, aveți obiecții. Trecem acum la Punctul 2 de pe ordinea de zi, instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, Carlo. Bine, questa... Mulțumesc, domnule președinte. Această nouă directivă propusă de Comisia Europeană face parte din documentele pe care deja am avut ocazia să le discutăm în trecut Mă gândesc la planul de acțiune 2020, care are ca obiectiv susținerea competitivității industriei auto în Europa și durabilitatea investițiilor în tehnologii avansate și mai curate. Și mă refer de asemenea și la comunicarea Comisiei din aprilie 2010 unde era vorba de susținerea și uh, valorificarea potențialului acestor vehicule verzi în lupta împotriva schimbărilor climatice. Uh, și aici se constata și lipsa ce există la nivelul legislației comunitare în ceea ce privește mașinile electrice și se cerea introducerea de standarde comune pentru reîncărcare în toate statele UE. Obiectivele acestei noi directive efectele pe care și le dorește Comisia sunt în special o infrastructură minimă pentru combustibili alternativi și aplicarea de norme tehnice comune la nivelul Uniunii Europene pentru a putea păstra supremația europeană în industria auto și în industria pentru combustibilii pentru căile navigabile interioare. De asemenea, se urmărește eliminarea dependenței de petrol în sectorul transportului și reducerea cu 60% a emisiilor de gaze de seră în domeniul transporturilor până în 2050. Această propunere de directivă stabilește standardele pentru elaborarea de cadre strategice naționale și, prin urmare, statele membre vor trebui să definească niște angajamente pe termen mediu și lung pentru crearea de combustibil alternativ pentru transport. Apoi se prevede garantarea construirii de infrastructuri pentru combustibil alternativ și implementarea de tehnici comune pentru astfel de infrastructuri. De asemenea, se urmărește obligativitatea uh, infrastructurii minime pentru încărcarea cu electricitate, hidrogen și gaze naturale. Deci, nu trebuie să facem greșeala de a crede că acest text se referă în exclusivitate la alimentarea cu energie, sunt incluși aici toți combustibilii alternativi, deci e vorba și de hidrogen și gaze naturale pe lângă curentul electric. Se urmărește definirea numărului minim de puncte de încărcare pentru fiecare stat membru pe baza obiectivelor naționale pentru automobile electrice. Se prevede că 10% din aceste puncte de încărcare trebuie să fie accesibile publicului larg, cel puțin 10%. Se prevede de asemenea o serie de dispoziții în ceea ce privește distanța minimă între puncte de uh, reîncărcare pentru diferitele tipuri de combustibili alternativi, atât în ceea ce privește hidrogenul, cât și în ceea ce privește gazul natural lichefiat și gazul natural comprimat. Deci e vorba aici de combustibili care sunt folosiți la vehiculele de autotracțiune dar și cele folosite pentru navigarea pe căile interioare, pe lângă cele folosite în transportul rutier. Și mai există o parte a textului care serve la informațiile pentru consumatori, care trebuie să devină mai clare, mai ușor de înțeles. E vorba aici de compatibilitatea dintre tipul de combustibil și vehiculele disponibile eh, pe piață în manualele de utilizare în vehicule și la punctele de încărcare. Există o parte care trebuie discutată referitoare la actele delegate. De regulă avem în comisie discuții pe acest subiect, unde se prevede posibilitatea din partea comisiei de a revizui gama de combustibili alternativi la fel și acoperirea infrastructurii și dispozițiile specifice referitoare la aceste infrastructuri. În prezent, în calitate de raportor, am o fază de discuții și pot să vă spun că uh, toată lumea e de acord că avem o bună bază de plecare, o bună bază de discuție în acest text care vine din partea Comisiei. Evident, uh, operatorii din domeniu au așteptări în acest sens și trebuie să abordăm această directivă dintr-o perspectivă pluridisciplinară, fiindcă în aceste dispoziții uh, sunt incluși nu doar uh, distribuitorii de energie și industriile care produc automobile și vehicule în general, ci sunt uh, incluse statele membre propriu-zise, fiindcă până la urmă acestea stabilesc obiectivele, acestea stabilesc cadrul strategic de acțiune, sunt implicați de asemenea producătorii de infrastructuri, de exemplu cei care produc uh, stâlpii, stâlpii aceia de alimentare cu energie. Există deci mulți factori implicați și de aceea trebuie să avem o fază de discuții și de audiere aprofundată aprofundată pentru a ne asigura că obiectivele prevăzute în acest text sunt uh, compatibile cu condițiile de pe piață. cum am spus, deci să nu ne axăm doar pe combustibili electrici, ci să avem în vedere celelalte aspecte care țin de celelalte tipuri de combustibil care sunt abordate în acest text. Există un aspect pe care trebuie să-l avem în vedere și uh, lucru acesta se va întâmpla și în discuțiile cu următoarea președinție lituaniană, care evident că Uh, se va ocupa în mare parte de acest dosar, fiindcă sub uh, președinția actuală acest lucru nu va putea fi finalizat. Trebuie să discutăm despre cum compatibilitatea dintre obiective și situațiile din, din statele membre. Asta va fi o dezbatere importantă pe care va trebui să o avem și la fel și subiectul anexelor, pentru că în aceste anexe sunt incluse o serie de uh, specificații tehnice care evident că sunt foarte relevante pentru sectoarele industriei implicate. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți și la aceste specificații tehnice. Calendarul prevăzut pentru discutarea acestei propuneri directive în momentul de față prevăd prezentarea proiectului de raport în iulie, analiza raportului în septembrie și votul în comisie la jumătatea lumii, lunii noiembrie. Sper că vom putea avea o primă fază de audieri uh, în cadrul comisiei, dacă și coordonatorii sunt de acord, după care putem uh, discuta pe fond subiectul și putem da dovadă de uh, celeritate. Mulțumesc acum domnul Said Al-Kadrai. Dank ehm, om Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să uh, vă spun că colegul Ertug Uh, a ratat avionul, își cere scuze și deci m-a rugat să îl uh, reprezint aici, să vă uh, citez, citesc comentariile sale. O să vorbesc în limba engleză pentru că citesc documentul său. Aș dori, sper să putem coopera foarte bine pe această temă. Cu toții suntem de acord că e nevoie de o strategie realistă pe termen lung pentru a pune capăt monopolului petrolului în sectorul transportului și pentru a păstra competitivitatea în ce privește mașinile ecologice pe termen lung. Și în acest sens, propunerea Comisiei cu privire la folosirea infrastructurii pentru combustibili alternativi este pasul important înainte pentru că obligă toate statele membre să adopte strategii pentru dezvoltarea pieței combustibililor alternativ și a infrastructurilor și apoi și uh, stabilește obiective pentru a, atinge, pentru a uh, construi aceste norme europene armonizate pentru infrastructura uh, vehiculelor alternative, ceea ce va asigura interoperabilitatea pe mai târziu. În ce privește cerințele necesare minime, care trebuie obținute până în 2020, ele trebuie să spunem, ele par ambițioase, două elemente vor fi foarte importante în dezbaterea urmă, uh, ulterioară. În primul rând, va trebui să analizăm opțiunile de finanțare, având în vedere că statele membre au uh, exprimat temeri în acest sens și cum știți uh, cu toții care este cadrul bugetar în care trebuie să operăm. Deci trebuie să vedem care sunt uh, conceptele de finanțare concrete pe care le putem folosi pentru ca infrastructura de încărcare să fie cât mai disponibilă și în ce măsură cofinanțarea europeană poate să fie folosită în acest sens. Și în al doilea rând trebuie să găsim un echilibru între definiția îndeplinirea infra, uh, obiectivelor de infrastructură, deci uh, numărul de puncte de încărcare pentru mașinile electrice, de exemplu, și o anumită flexibilitate față de uh, nevoile pieței pentru a evita investițiile prea costisitoare. De asemenea, Uh, comportamentul uh, consumatorului trebuie să rămână foarte important în dezbatere, deși uh, sensibilizarea consumatorilor va crește automat cu desfășurarea infrastructurii și, de asemenea, măsurile trebuie să fie lansate înainte, măsurile de sensibilizare, pentru ca consumatorul să aibă un comportament adecvat. Și, în fine, aș dori să mai spun că și autoritățile locale uh, vor trebui implicate în procesul de luare a deciziilor, pentru că sprijinul și dorința lor, voința lor politică sunt foarte importante dacă dorim ca acest proces să fie încununat de succes. Deci, uh, grupul nostru așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu raportorul principal și cu raportorii din umbră pentru acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Meissner nu este în sală. Nu știu dacă cineva de la Liberali o înlocuiește. Doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna uh, Meissner își cere scuze că nu poate participa uh, pentru că uh, carburanții de combustibilii de înlocuire sunt foarte important pentru ei ea a, a uh, fost foarte preocupată de a, uh, folosirea a, uh, consumatorilor combustibilii alternativi folosirea GP-ului, de exemplu, permită uh, reducerea cu 40% a emisiilor de sulf. E foarte important dacă dorim să controlăm uh, uh, emisiile de sulf în Marea Baltică sau în Marea Nordului, în care anul trecut, pentru care anul trecut au fost stabilite limite foarte stricte. Până acum, armatorii ne spuneau că tehnologia GNL nu este opțiune, având în vedere că Uh, nu au posibilitatea să se aprovizioneze cu genele în porturile în care fac escală. Uh, de asemenea, porturile nu pot să sau nu au uh, cum să investească în infrastructura GNL dacă prea puține nave au nevoie de acest gaz. Propunerea Comisiei este pasul cel bun înainte, în direcția cea bună și astfel, cu propunerile legate de GNL, armatorii vor putea să uh, promoveze folosirea acestei tehnologii. Doamna Meissner, uh, de asemenea, salută planul de acțiune pe care uh, Comisia l-a pregătit pentru directiva cu privire la carbonații de uh, substituție. De asemenea, speră să coopereze cu domnul raportor Fidanța și cu ceilalți uh, raportori pe această temă. Vă mulțumesc. Doamna Lichtenberg, numele verzilor. Aș dori să verific, să îmi spuneți dacă dumneavoastră sunteți raportorul din umbră sau dacă s-a schimbat. Fac, fac uh, schimbul. Mulțumesc, Brian. Brian. Uh, da, îmi face mare plăcere să fiu raportor din partea verzilor, într-adevăr. Comisia trebuie să atingă un obiectiv pentru reducerea uh, emisiilor din transporturi cu 60%. Acesta a fost obiectivul fixat până în 2050. Și în același timp, uh, Pre, uh, preocuparea principală e legată de faptul că combustibilii alternativi uh, uh, generează mai multe gaze poluante decât combustibilii uh, hidro, hidrocarburile fosile pentru că folosesc terenurile agricole. Apoi mai există o, un alt element suplimentar la acest uh, labirint. Uh, oamenii nu investesc în mașini pentru că nu există o infrastructură suficient de fiabilă pentru combustibilii alternativi. Deci cred că e momentul ca Uniunea Europeană să dea dovadă de ceva leadership în acest sens. Și de fapt ce ar trebui noi să facem e să uh, facem această tranziție de la uh, poziția legată de tehnologia neutră și să ne axăm pe uh, tehnologiile cu emisii zero sau, în orice caz, uh, tehnologia cu emisii foarte reduse. Pentru că dorim ca oamenii să continue să uh, circule, însă ca emisiile de carbon să scadă. Nu e foarte greu. Dar soluțiile trebuie să fie foarte puternice, foarte uh, durabile, pentru ca noi să putem să obținem progrese concrete. Deci e vorba de gazul natural uh, lichefiat, uh, de gazul natural comprimat și de hidrogen. Toate aceste, aceste gaze vor veni ca un um, supliment și mă bucur de faptul că Comisia a propus ca alimentarea cu GNL să se facă la 150 de kilometri până în 2020, iar uh, GNC-ul ar trebui să fie disponibil la, 400, la fiecare 400 de kilometri uh, pe autostrăzile europene. De asemenea, gazul natural lichefiat ar trebui să fie disponibil pentru toate uh, navele în uh, toate uh, porturile maritime și fluviale uh, din Uniunea Europeană. Și așa cum spunea și doamna Meissner în documentul pe care uh, ni l-a trimis, și legislația ar trebui uh, să se ridice la înălțime. Deci aștept cu nerăbdare ca aceste idei uh, să fie transpuse în practică și sper să-mi aduc un aport constructiv uh, la acest raport. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Propunerea Comisiei Europene mm, este foarte, foarte ambițioasă. ea conține obiective foarte bune, de exemplu, reducerea emisiilor uh, de uh, dioxid de transbon și de gaze poluante din transporturi, bineînțeles că e un obiectiv pe care ni-l dorim cu toții. Dacă ne uităm la uh, emisiile de sulf pentru transportul maritim, toate obiectivele din propunerea Comisiei mi se par foarte bune. Dar și aici intervine problema, ca să spunem așa, trebuie să ne întrebăm dacă toate aceste măsuri vor putea să fie transpuse în fapte și eu personal am îndoielile mele. Mă gândesc mai ales la aspectul financiar. Bineînțeles că în anexă figurează acele faimoase tabele, dar trebuie să vă mărturisesc că deocamdată nu m-au convins. Mă refer încă o dată la partea financiară a acestui dosar, pentru că uh, bugetul rețelelor transeuropene de transport uh, depinde de uh, dezbaterea cu privire la cadrul financiar plurianual multianual, o dezbatere care nu a fost încă finalizată. Deci prima mea întrebare se leagă de finanțare. Nu mă refer numai la finanțarea din partea Uniunii Europene, ci mă gândesc și la disponibilitatea statelor membre de a participa cu bani. Pentru că, bineînțeles, că e toate bune și frumoase. Putem să uh, propunem aceste programe mărețe, dar dacă statele membre nu uh, dau banii finanțarea necesare, va fi foarte greu. Deci aș dori ca Comisia Europeană să ne aducă câteva explicații în acest sens uh, cu privire mai ales la uh, finanțare și la cooperarea sau contribuția statelor membre pe plan financiar. Un uh, al doilea aspect problematic îl reprezintă priza, încărcarea uh, cu curent electric al mașinii electrice. Uh, se, există această tendință ca uh, soluția germană să fie extinsă la uh, scară europeană. Nu știu dacă e chiar bine, pentru că mai există și alte alternative, de exemplu mașinile japoneze care funcționează într-un sistem total diferit. Cum va funcționa? Cred că vor fi aceste puncte de încărcare și ca într-o stație, de, într-o benzinărie, de exemplu, te vei putea alimenta cu benzină, cu motorină sau așa mai departe, sau ă, vom avea ă, o încărcare cu o priză electrică. E un aspect foarte important, domnule președinte, pe care nu putem să-l ignorăm. Și apoi încă o întrebare, domnule președinte, ce va face Parlamentul European? Și aici permiteți-mi să vă explic. Eu când ă, merg la Strasburg, de exemplu, cu mașina, Eh, să zicem că îmi cumpăr o mașină electrică. Mă întreb dacă o voi putea încărca în eh, parcarea de la Strasbourg sau chiar în parcarea de la Bruxelles. Trebuie să acoperim uh, întregul teritoriu european. Trebuie să facem uh, curățenia chiar în propria ogradă. Mă întreb dacă instituțiile europene, Parlamentul, Consili, Comisia, Consiliul își vor schimba infrastructura și vor uh, da un exemplu uh, referitor la aceste infrastructuri alternative care ne vor uh, permite să folosim uh, combustibilii alternativi. Deci, în concluzie, domnule președinte, aș spune că propunerea este uh, frumoasă, dar sigur vor apărea piedici pe parcurs și sper ca Comisia Europeană să vină cu explicații suplimentare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Richei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Mă bucur că avem această propunere care se potrivește cu scopurile noastre generale, însă o primă observație. Președintele, nu avem limba engleză. Nu avem limba engleză pe canalul de limba engleză, spune președintele. Can we check that? Go back on. Dominic, can you start again, please? Dominic, poți să o iei de la capăt, te rog? Da, domnule președinte, o iau de la capăt. Câteva observații. În primul rând, înscrierea acestei directive într-un context mai larg, mai general. Două probleme, de altfel, au fost uh, abordate de antevorbitori. În primul rând, problemele financiare. Să nu uităm că în uh, facilitatea conectarea Europei avem niște prevederi cu caracter orizontal. Nu știm exact care vor fi volumele, volumurile volumele, nici procentajele. Nu știm cum se vor împărți acești bani, dar cred că Facilitatea Conectarea Europei are suficienți bani în dotare, dar mai este o problemă și anume că da, avem acest instrument financiar la dispoziție, însă știm că el nu este suficient. Finanțarea prin acest instrument trebuie să fie abordată cumva în mod aparte. Directiva oricum face aluzie la asta. Apoi, un al doilea aspect, tot atât de important, după părerea mea, este înscrierea discuției asupra directivei în ce privește acel mix energetic. Pentru că vorbim despre energie pentru tot ce se mișcă, deci vehicole, însă avem și un aspect general. Să nu uităm însă acum, în ce privește mașina electrică, dacă este să luăm uh, toate mașinile din Franța care ar deveni mașini electrice, ne-ar trebui echivalentul a 20 de centrale nucleare suplimentare pentru a aproviziona. Deci e vorba de resurse, de resursele din acel mix energetic național, lucruri pe care nu le putem, să, nu le putem ignora. Deci, una banii și, în al doilea rând, pur și simplu aprovizionarea. Și apoi mai este problema stocării acestei energii. Atunci când vorbim despre aprovizionarea cu hidrogen, mă gândesc la, mă gândesc la acea rețea de hidrogen, uh, în sfârșit, pentru mine aprovizionarea în acest fel nu mi se pare de rost realistă, infrastructura nu mi se pare realistă, însă hidrogenul este, știm bine, o posibilitate de a fi el însuși un combustibil sau o posibilitate de a stoca alte energii alternative. Deci, trebuie să vedem aceste două aspecte, aspectul energetic general și apoi uh, alegerile pe care le facem în materie energetică. Nu putem să discutăm asta în lipsa unei, unor alegeri și unor scenarii în ceea ce privește procentajele pe care le reprezintă fiecare tip de energie fi în parte. Apoi, domnul uh, Peter Mendele a mai spus ceva în legătură cu dezbaterile în ce privește acele prize de aprovizionare de tip 1 sau de tip 3, de tip 2 sau de tip 3, care au niște uh, elemente de siguranță suplimentare uh, în fine, propunerile probabil că nu sunt suficient de concrete, în sensul că Comisia trebuie să ne spună foarte clar dacă se optează pentru unul sau, dintre cele, sau altul dintre tipurile de priză, trebuie să ni se spună care sunt posibilitățile în acest sens. Există o serie de instalații de alimentare, de încărcare deja existente, Asta să nu uităm, pentru că știm bine că unele țări care nu astfel de infra infrastructuri s-ar putea să fie pedepsite. Pentru că ă, este vorba de ce s-a făcut deja, la ce se poate încărca deja și la banii care sunt necesari pentru a avea ă, facilități de alimentare în plus. Deci trebuie o perioadă de tranziție pentru cei care nu au astfel de lucruri. Doamna Lichtenberger, mulțumesc, sunt de acord cu ce a spus domnul Riche. Într-adevăr, nu e vorba aici numai de o standardizare necesară celor care uh, se află deja pe piață, să nu încercăm, să nu împiedicăm nici pe cei care vrea, vor să intre pe piață să poată să o facă, și, dar mai ales importantă este viitorul. Important este viitorul, inovările viitoare și uh, să nu uităm deci, de realitățile tehnologice. Asta este foarte important. Mai ales când vine vorba de alimentarea cu energie, când e vorba de hidrogen, avem modele diferite, opțiuni diferite, cu tehnologii diferite. Trebuie ca lucrurile să fie cât se poate de clare. Și nu trebuie să îi pedepsim pe cei care folosesc un anumit tip de alimentare acum și să nu împiedicăm nici pe cei care vin cu modele noi pe piață, să nu împiedicăm. Mă refer la cei care pun pe piață noi modele de alimentare, noi tipuri de baterii, etc. Și asta numai pentru că am stabilit niște cerințe tehnice, de anumit fel. Mă gândesc acum ce s-a întâmplat cu apariția aparatelor tip video la început. La început uh, știm bine că în Germania, atunci când s-a introdus această tehnologie, s-au făcut niște pariuri greșite. Neutralitatea tehnologică este foarte importantă. Unor poți să te înșeli. Și apoi mai este un element aici. Nu trebuie să ne așteptăm ca lucrurile să se schimbe în mod revoluționar atunci vorbim despre vehicole electrice, problema nu este cea a alimentării și încărcării, pentru că marea majoritatea utilizatorilor știu care este gradul de autonomie a propriului vehicol, știi foarte bine cât kilometri poți să parcurgi, dacă poți să pui aer condiționat sau nu mașină, etc. Nu despre asta este vorba. E vorba de altceva și anume un domeniu în care Europa nu poate să legifereze, nu are competențe, și anume politica urbană. De exemplu, locuiți în oraș sau vreți să mergeți în oraș și nu aveți, uh, nu mai aveți uh, electricitate, trebuie să mergeți undeva să încărcați. Dar în zona dumneavoastră unde locuiți, nu aveți această posibilitate de încărcare, reîncărcare. Este o mare problemă această alimentare. O mare problemă cu care se confruntă foarte mulți oameni. De asemenea, mai este și problema acelei compatibilități a acestor borne de încărcare. Chiar dacă ele ar fi compatibile, nu înseamnă că numărul de vehicule ar crește dintr-o dată. În ce privește planul european, e nevoie, bineînțeles, de compatibilitate, pentru că, da, într-adevăr, marea problemă cu aceste vehicole este încărcarea, alimentarea lor și este clar că numărul de vehicole cumpărate nu este așa de semnificativ cum am fi putut să o credem. Iată aspecte care merită să fie luate în calcul. În caz contrar, vom avea efecte absolut uh, nedorite, chiar opuse celor scontate. Bineînțeles că oferta trebuie să fie diversificată, dar asta ar putea să creeze și niște probleme. Și vom vedea asta și în cazul bateriilor. Pe viitor, încă o dată, acele tipuri și modele diferite. Asta se aplică și la gaz, oricum e nevoie de soluții. Doamna Foster, mă alătur și eu celor spuse de raportor, aș adăuga și câteva comentarii de ale mele. Bineînțeles că e bine să reducem emisiile de CO2, asta nu este problema, Însă raportul comisiei nu mă satisface mai mult decât atât. Sunt foarte, foarte uimită de faptul că multe aspecte tehnice nu sunt luate în calcul. Uh, dacă te duci la Luxemburg există niște borne de alimentare, de exemplu lângă banca ING de acolo, nimeni nu le folosește, n-am văzut nici țipenie de om pe acolo să-și încarce vreo mașină, poate că n-am văzut eu. Însă, haideți să fim pragmatici și practici. E vorba de investiții, de investiții mari și, uh, bineînțeles că banii sunt o mare problemă. Însă, problema este acele patru tipuri specificate de comisie, tipuri de alimentare. De ce patru? De ce patru? Poate că avem diferențe între statele membre, poate avem niște specificități geografice. Dominic Riche a vorbit și de, de cazul Franței, care știm bine că își acoperă 80% din nevoi din energia nucleară. Și mi se pare mult prea prescriptivă această situație. Și apoi calendarul până în 2020. Astăzi suntem în 2013. Nu înseamnă că trebuie să blocăm țările care vor să o iau înainte, însă, din punctul meu de vedere, este vorba de o evoluție și de o evoluție a tehnologiilor. Nu mi se pare că directiva de la Comisie o să spună ce o să se întâmple. Nu cred că Comisia Europeană trebuie să determine ce va fi standard sau nu pe piață, ci piața. Și e vorba de avantajele, dezavantajele celor care sunt pionieri pe piață. Ce se întâmplă cu electricitatea? Dacă locuiești pe o insulă din Scoție, n-ai niciun fel de electricitate. Absolut niciunul. Deci mie mi se pare absolut uimitor ce se întâmplă. Și în concluzie, domnule președinte, cred că statele membre trebuie să-și traseze propriile e, politici, să vadă ce se poate face acolo, pe teren, la ele acasă, să se străduiască în acest sens. Să nu uităm că problema este una reală, însă să nu sacrificăm principiul subsidiarității, specificul geografic și, bineînțeles, eficiența costurilor când vine vorba de reducerea emisiilor. Deci aș cere comisia și așa înapoi uh, textul, să-și facă temele, să se uite mai bine la aceste întrebări care își așteaptă răspunsul, de exemplu problema financiară și partea practică. Mi se pare că ne pripim și că lucrurile nu au fost gândite suficient de bine din start. Mulțumesc, domnul Bradburn. Da, se pare că ați primit undă verde pe speech-ul dumneavoastră. Da. Da, sunt de acord cu colegii care au vorbit mai devreme. Doamna Foster, domnul Vandor, domnul Richet. Aș face câteva observații sunt de acord cu doamna fosta și aș merge încă și mai departe. Mi se pare că e una dintre propunerile cele mai cretine, dacă îmi permiteți, care au venit vreodată și au sosit la Comisia Transporturi. Pentru că încă o dată încercăm să stabilim o, sau să impunem o soluție pentru o problemă inexistentă, practic. Tehnologia este în curte dezvoltare. Nu știm cum va evolua acest tip de tehnologie. Doamna Lichtenberg, de multe ori nu sunt de acord cu dânsa, dar uite că acum sunt de acord, a spus că nu trebuie să-i penalizăm pe cei care se trezesc de dimineață, cei care sunt pionieri pe piață. Pentru că aici încercăm practic să impunem niște lucruri și cam asta chiar și vom înscrie în lege și este clar că metoda ca la pod, uh, până la urmă, după cum știm, nu funcționează mai niciodată, pentru că statele membre au păreri diferite, viziuni diferite, politici diferite în ceea ce privește mixul energetic, ce privește modul și modalitățile de transport și cred că statul membru trebuie să facă ce are de făcut și nu să vină comisia și să impună. Oamenii au mai, colegii au spus asta și au menționat și anume acele puncte de încărcare de-a lungul rețelei pentru diferitele tipuri de energie uh, în ce privește benzina, dacă nu mă înșel, atunci când te prezentai uh, sau vrei să îți încarci, să pui benzină, nu se impunea că trebuie să există o benzinărie la nu știu câți kilometri, nu se impunea construcția acestor benzinării, se presupunea că piața va veni și va uh, Uh, rezolva problema. Deci aceste cerințe minime mi se par pur și simplu ridicole, pentru că statele membru, membre, până la urmă, în funcție de mixul lor energetic, vor determina aceste evoluții și asta se va reflecta pe plan european. Și încă un lucru, mai bine zis o întrebare pe care aș pune pe marginea acestui text, aș adresa o comisie, aș adresa o raportorului, mă refer la programul uh, TEN, deci facilitatea aceasta, cum să facem o finanțare prin această conectare a Europei? Adică ori prin aceasta, ori prin rețelele transeuropene. Cum să facem asta în condițiile încă nu am stabilit nimic cu cadrul financiar multianual, n-am negociat nimic și nu știm câți bani vom avea la dispoziție? Cum poți să sugerezi niște metode alternative de finanțare, că nu știu ce se va întâmpla cu acest cadru financiar multianual. Mi se pare nebunesc. Rec- Că... Habar n-avem unde ne, între... ne îndreptăm, pentru că avem aceste negocieri în curs și nu știm cum se vor reflecta aceste negocieri asupra TEN, asupra Facilității Comunitare Europei și de-abia atunci, când vom ști aceste detalii, vom ști uh, și vom putea să judecăm ce finanțăm și cum finanțăm. Cred că este o chestiune absolut esențială. Nu putem să facem ceva înainte de a cunoaște detaliile acestor negocieri. Mulțumesc foarte mult, domnule Fidanța. Doriți să plecați? Vreți să vorbiți acum? Vreau să-mi cer scuze, dar trebuie să particip la o întâlnire la Comisia Europeană. E o întâlnire importantă și nu pot să lipsesc. Am luat notă de intervențiile colegilor și fără îndoială vreau să mă întâlnesc cât mai repede posibil cu raportorii din umbră pentru a continua discuția, pentru a uh, începe să lucrăm și la un proiect de text. Mulțumesc și îmi cer scuze, dar trebuie să plec. Domnul Onidi, din partea Comisiei. Vreți să interveniți? Raportul dumneavoastră ați văzut cum a fost primit. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrilor comisiei, raportorului, raportorilor din umbră pentru această discuție, care mi se pare într-adevăr destul de promițătoare. Aș avea poate câteva aspecte de comentat. În primul rând, Vreau să spun că propunerea aceasta nu vine din partea vreunor funcționari nebuni care au lucrat de capul lor, ci rezultă în urma peste 2 ani de eforturi la care au fost implicați toți, în care au fost implicați toți factorii din industrie și de la nivelul autorităților statelor membre. Cele două rapoarte pe care le-ați văzut împreună cu propunerea ilustrează acest gen de eforturi, precum și studiul de impact, care a fost unul foarte detaliat și dificil și care stă la baza propunerii. Și toate aceste documente arată că avem ocazia să spargem monopolul petrolului în domeniul transportului. Nu e vorba doar de obiectivul de reducere a emisiilor, ci și de competitivitate. Dacă nu vom face acest lucru în Europa, se va întâmpla în altă parte și noi o să dispărem din sector. Și având în vedere cum evoluează lucrurile în alte părți ale lumii, cum ar fi în Statele Unite sau în China, vedem că evoluția este una foarte rapidă atunci când este susținută de o politică publică bine țintită. E vorba de politica energetică și mă bucur să văd că există state membre care, sau membri care au subliniat importanța implicațiilor în ceea ce privește politica energetică. Suntem siguri că uh, vor fi disponibile diferitele tipuri de energie? Da, credem că da, am verificat și credem că este foarte important să începem cu o propunere care să se bazeze pe neutralitatea tehnologică, ceea ce înseamnă că toți combustibilii trebuie să aibă oportunitatea să fie folosiți, pentru că până la urmă sunt complementari și credem că toate tipurile de transport trebuie să se bucure de sprijin. Nu există vreun tip de transport care să fie dat deoparte. Având în vedere politicile care au fost adoptate de Parlament, practic, în ceea ce privește emisia, cercetarea, dezvoltarea, impozitarea, cu toții am considerat că există o verigă lipsă uh, referitoare la extinderea infrastructurii în întreaga Uniune Europene pentru a permite produselor disponibile și tehnologiei care este acum uh, Uh, la maturitate să fie distribuită, să fie extinsă pe scară largă. Despre asta este vorba, despre extinderea infrastructurii, despre diferențiere în funcție de tipul de combustibil și despre încercarea de a uh, prevedea într-un proiect de legislație doar aspectele efectiv esențiale pentru a transmite un mesaj și niște orientări clare pieței. Și aici mă apropiu de subiectul finanțării. Cred că ar fi greșit să privim această propunere ca uh, Uh, pe o propunere conform căreia infrastructura e finanțată din bani publici. Sunt de acord cu membrii. La uh, momentul în care a apărut industria auto, nu statele aveau um, sarcina de a construi stații de alimentare, dar uh, statele erau responsabile cu organizarea modului în care acele puncte de alimentare erau distribuite pe teritoriul statului respectiv și suntem foarte mândri cu toții de piața internă pe care dorim să o ducem mai departe și dacă lăsăm uh, ca statele membre să acționeze în mod necoordonat, ne vom regăsi din nou într-o situație de fragmentare completă. Lucru foarte important și trebuie să găsim o modalitate de a avea standarde europene sunt de acord, trebuie să găsim o modalitate să facem tranziția mai ușoară. Important însă este că trebuie să avem standarde comune în Europa dacă vrem să evoluăm. În ceea ce privește finanțarea, suntem de părere că această propunere este o propunere pe care o oferim investitorilor dacă vor să o accepte. Dacă vorbești cu investitorii, um, vezi că nimeni nu acceptă ca uh, statele să financeze infrastructura. Se așteaptă doar să aibă predictibilitate în ceea ce privește tipul de infrastructură necesară, astfel încât și ei să poată investi fondurile necesare pentru extinderea acestei infrastructuri. Asta considerăm noi și uh, un alt element important pe care l-ați menționat dumneavoastră în ceea ce privește consumatorii. Într-adevăr, am încercat să acoperim o serie de dificultăți practice ce pot apărea la nivelul consumatorilor pentru a putea să trecem mai ușor la folosirea acestor combustibili alternativi. Mulțumesc! Mulțumim domnului Vanidi. Aș vrea încă o dată să vă reamintesc cele spuse de raportor cu privire la calendar. Mine audierea are loc pe 18 iunie. Asta dacă vor fi de acord coordonatorii astăzi, dar cel puțin asta este propunerea. Apoi o prezentare a proiectului de raport pe 16-17 septembrie și termenul pentru amendamente ar fi 1 octombrie după care o examinare a amendamentelor pe 4-5 noiembrie și votul în comisia noastră pe 14 noiembrie. Deși pare că este o planificare făcută pe termen lung, nu mai este mult și o să ne trezim că ajungem și în perioada respectivă. Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea uh, proiectului de aviz privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Doamna Wills este raportoare pentru aviz și dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru participarea la un prim schimb de opinii referitor la modificarea acestei directive privind energia din surse regenerabile și cea privind calitatea benzinei și a motorinei. Deci le mulțumesc raportorilor din umbră. În calitate de raportoare pentru aviz pentru Comisia Transport, înțeleg că Comisia va dori o industrie a combustibilului care să fie durabilă și exact asta ne dorim și noi, o durabilitate uh, în ceea ce privește agrocombustibilii obținuți din surse terestre. E vorba de recolte și um, dacă acestea sunt folosite pentru altceva, produsele alimentare vor deveni mult mai scumpe. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă. În Cartea Albă a Comisiei și în rezoluția Parlamentului European pe acest uh, uh, subiect există uh, bazele evoluției către reducerea cu 20% a gazelor cu efect de seră până în 2020, fără a extinde utilizarea agrocombustibililor, acest lucru va fi destul de dificil. Obiectivul de 20% este aprobat printr-o rezoluție a Parlamentului și prin Cartea Alba Comisiei, și dacă vrem să reducem cu adevărat acest nivel, trebuie să folosim potențialul agrocombustibililor. Apoi, e vorba de stimulente pentru utilizarea energiei din surse regenerabile. Uh, sectorul uh, feroviar are un mare potențial în acest sens, fiindcă uh, poate trece mult mai ușor la utilizarea de energie regenerabilă decât celelalte sectoare și cred că asta poate ajuta la electrificarea căilor ferate în europene și la uh, trecerea transportului de mărfuri de la transportul rutier la cel feroviar. E nevoie de un cadru adecvat pentru investiții. E foarte important să existe acest cadru sigur pentru investitori. Dacă se va întâmpla acest lucru, putem ajunge până la o reducere de 60% a gazelor cu efect de seră. Trebuie să ne limităm la promovarea facilităților de producție cele mai eficiente, dacă vrem să se încurajeze progresul tehnologic. Și odată ce investițiile vor ajunge la uh, pragul de rentabilitate, vor putea să dea rezultate și mai bune. Trebuie sigur să promovăm acest gen de infrastructură la nivel european și trebuie să folosim potențialul economic neutilizat deocamdată dacă vrem să îndeplinim uh, obiectivele UE pentru sectorul transportului. Dacă se va ajunge la această concurență între uh, folosirea recortelor pentru produse alimentare și biocombustibil, s-ar putea să apară mari probleme. Obiectivul inițial era 10% din combustibil să fie biocombustibil în mixul general. Dar cred că asta se poate realiza și prin creșterea eficienței. Domnul Borisov, din partea PP, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Promovarea biocombustibililor este un element important în strategia energetică a Uniunii Europene și unul dintre principalele instrumente de îmbunătățire a acestui sector. Acesta facilitează atingerea obiectivului de reducere cu 20% și uh, reducerea dependenței de petrol. În orice caz, biocombustibilii au și un impact negativ și avem o propunere legislativă din partea Comisiei pentru a reduce aceste impacturi negative, uh, promovând utilizarea de acești, acestor combustibili. Intervine domnul președinte. Dacă puteți, vă rog să vorbiți puțin mai lent pentru a putea fi interpretat biocombustibilii au și un impact negativ și în comisie uh, s-a prezentat o propunere legislativă pentru a reduce aceste impacturi negative, promovând în același timp consumul de biocombustibili avansați care generează un nivel foarte scăzut sau chiar zero de gaze de, cu efect de seră. Cred că este extrem de important să nu penalizăm sistemul actual și să promovăm investițiile, transmițând însă un semnal că uh, piața trebuie să crească pe baza utilizării de biocombustibili avansați. După părerea mea, acest lucru e extrem de important, având în vedere situația prin care trece Europa capacitatea de producție în Europa pentru acești biocombustibili este foarte limitată și e nevoie de investiții suplimentare pentru introducerea unor noi tehnologii. Dacă politica pentru biocombustibil din Uniunea Europeană creează un cadru de reglementare stabil care oferă investitorilor certitudine juridică, lucrurile ar putea să evolueze. Este de asemenea important să menționăm că vorbim de o idee excelență, excelentă, aceea de a folosi transportul feroviar, de a-l promova. Dar trebuie să avem în vedere că în acest sens e nevoie de investiții suplimentare, mai ales în anumite țări din Europa de Est. E vorba de mari investiții și situația economică și financiară actuală nu prea permite acest lucru. Deci trebuie să vedem uh, în ce măsură putem uh, atinge acel obiectiv de 5%. Mulțumesc. Domnul Baniu urmează să ni se alăture și probabil va interveni, deci trecem mai departe. Doamna Bilba, deci. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că suntem de acord cu uh, respectarea obiectivului de 10% pentru energie din surse regenerabile și reducerea de uh, 6% sau 20% a gazelor cu efect de seră până în 2020. Acestea sunt obiectivele pe care trebuie să încercăm să le atingem și din această perspectivă suntem de acord cu cele prezentate în această propunere. E vorba de îmbunătățirea proceselor de producție, e vorba de uh, introducerea utilizării de biocombustibili avansați care se speră că vor depăși combustibilii convenționali și, de asemenea, Notificarea trebuie să fie obligatorie. Este important să existe o astfel de notificare pentru statele membre și furnizori. Trebuie să eh, notifice cu privire la emisiile generate de acești biocombustibili, mai ales Uh, atunci când vorbim despre schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Îmbunătățirea informațiilor științifice în domeniu este de asemenea foarte importantă, deci sunt multe de făcut. Credem de asemenea că este important să se protejeze investițiile care au fost făcute până în prezent, pentru că există uh, comercianți, reprezentanții industriei care au făcut investiții, bazându-se pe hotărârile care au fost luate la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre. Și unul dintre amendamentele raportorului uh, duce lucrurile puțin mai departe decât ne-am fi dorit noi în ceea ce privește un obiectiv general. Și amendamentul să readucă lucrurile pe calea pe care tocmai am descris-o. Raportul nu oferă suficiente garanții, eh, dar trebuie să încercăm să îmbunătățim lucrurile în acest sens pentru că este important. Mulțumesc, domnul Bainio. Domnule președinte, dragi colegi, e o plăcere pentru mine. Îi mulțumesc doamnei raportor, doamnei Vils, pentru raportul său susținem obiectivele Comisiei Europene, obiectivele uh, ambițioase, care uh, are ca obiect uh, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, însă în uh, acest context nu putem să nu ținem cont de riscurile la care ne expunem. Uniunea Europeană nu poate să continue să folosească hidrocarburi care uh, Eh, pardon, eh, combustibili eh, biocarburanți, care sunt mai costisitori și mai poluanți decât hidrocarburile obișnuite. Uh, riscul e ca prețul materiilor crește, uh, uh, prime să crească, de asemenea se pune în pericol accesul la hrană al populațiilor de pe celor mai sărace și de asemenea nutrețul pentru animale care devine tot mai scump, ceea ce are consecințe negative asupra întregului lanț de alimentație. Însă nu cred că limitarea la 5% a tuturor biocarburanților din obiectivul de 10 100% din surse regenerabile până 2020, mi se, nu mi se pare că acest obiectiv uh, este pertinent. Având, chiar dacă e vorba de cel de-al treilea pilon al Revoluției Industriale, electrificarea uh, sistemului de transport nu mi se pare uh, o măsură bună pentru a limita uh, acest uh, mm, acest uh, mm, uh a cantității de uh, biocarburanți. În fine, sistemul de uh, numărare sau de socotire multiplă a biocarburanților mi se pare uh, pertinent, însă trebuie să uh, stabilim repere pentru că acest sistem să nu fie pervertit. De exemplu, să armonizăm la nivel european uh, uh problema fraudelor pentru că astfel toată lumea să dobândească încredere în uh, acest sistem. Iată, domnule președinte, stimați colegi, ce uh, doream să vă spun, ce doream să spun colegilor uh, din comisia noastră. Mulțumesc, uh, domnul Taylor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumim, doamnă Wills, pentru raportul dumneavoastră. Cred că cu toții Uh, ne dăm seama că problema cea mai mare este uh, cantitatea prea mare de petrol folosită și de aceea, uh, într-adevăr, sprijinim această propunere de a reduce cu 20% până în 2020 Um, consumul de hidrocarburi e obiectivul din Cartea Albă și e coerent uh, de asemenea cu obiectivul de a reduce dependența de uh, petrol. Antevorbitorul a, uh, meu a spus uh, de faptul că în sistemul de calcul trebuie să introducem uh, sisteme de alertă. Nu trebuie să ne mulțumim doar să le menționăm așa cum face Comisia. Trebuie să avem uh, un component foarte important al calculării emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, și uh, o, multi- a factorului de, o includere a factorului de multiplicare a uh, nutrețurilor. De asemenea, considerăm ca uh, suprafața cultivată să fie menținută la 300, 3% și nu vrem să avem obiective uh, și mai stricte pentru 2020. Ne dorim să avem obiective pentru sursele regenerabile care să se referă la toate mijloacele de transport, uh, autovehicule, uh, nave, uh, avioane și așa mai departe și de seamănă, în conformitate, ar trebui să avem un factor de multiplicare de 5 pentru a uh, stimula folosirea de surse regenerabile. Și prin stimularea acestor uh, uh, biocombustibili care nu înlocuiesc culturile alimentare, sperăm să Uh, descurajăm uh, producția de biocombustibili uh, tradițional, ceea ce duce la un dezechilibru actual în capacitatea de producție alimentară a unor țări, mai ales a țărilor în curs de dezvoltare care e o consecință nedorită, bineînțeles. Și în acest sens dorim să încurajăm investițiile și uh, să stimulăm uh, producția de biocombustibili avansați cu emisii zero sau uh, cât mai scăzute de dioxid de carbon. Mulțumim, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, Mulțumim și eu raportoarei. Clar, tot ce s-a făcut la Comisia ENVI și ITRE uh, e foarte important, uh, însă trebuie să spun că trebuie să ai un, uh, o teză de doctorat pentru a înțelege tot ce spun ei acolo, dar până la urmă ideea de bază și care mă îngrijorează pe mine e următoarea. Care este tendința? Avem toate aceste obiective în Uniunea Europeană în legătură cu ce trebuie să facă toată lumea până în 2020 și unul dintre aspectele cele mai importante reprezintă folosirea terenurilor. Atâta timp cât ne îndeplinim obiectivele și avem țări din lumea treia care sunt implicate în această producție, dar dacă noi ne atingem obiectivele, e foarte bine. Eu nu cred că e bine. Pentru că uh, trebuie să avem o abordare pragmatică și o abordare realistă mai ales. Și nu înțeleg de ce trebuie să tot vorbim de aceste obiective pe care țările uh, avansate încearcă să uh, le, să le atingă. Pentru că, până la urmă, în joc sunt culturile alimentare. Mi se par măsuri mult prea limitative, prea restrictive. Directiva va crește și costul respectării acestor măsuri și, de asemenea, trebuie să ne mai gândim și la la ce facem. Pentru că unii uh, au uh, această tendință de a nu depăși, de a nu privi mai departe decât uh, țintă. Uh, așa facem de obicei, că e vorba de pescuit, de energie și așa mai departe. Mie mi se pare că e de ne- netolerat. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să vedem ce putem face cu uh, uh, biocombustibili. Eu uh, sprijin această idee a biocombustibililor. Multe ramuri industriale așteaptă acești biocombustibili, dar trebuie să fim uh, pragmatici în felul în care abordăm și nu trebuie ca această această producție să se facă pe uh, seama uh, statelor care nu fac parte din Europeană. Și cam asta se întâmplă când fixăm noi aceste obiective și în timp. Unele uh, dintre amendamente, 4, 5 și 6, uh, vor, se vor opune uh, folosirii culturilor alimentare. Va fi foarte interesant să vedem ce spune uh, Comisia. E clar că e vorba doar de un aviz. Aștept cu nerăbdare dezbaterea care va avea loc în amănunt la comisiile ENVI și ITRE. Mulțumim. În numele Comisiei va lua cuvântul domnul Pilzeca de la DG Energy. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi dau uh, seama că dezbaterea de la, pe care Parlamentul European o are seamănă cu cea de la Comisie, cea pe care am avut-o la Comisie când am pregătit această propunere. Până la urmă, problema e să se țină cont de noile dovezi sau de dovezile din ce în ce mai clare în această dezbatere legată de uh, durabilitatea de sustenabilitatea biocombustibilor. Comisia a încercat să țină cont de interesele industriei, pe de o parte, deci a industriei biocombustibilor, care are așteptări legitime și care a făcut uh, toate aceste investiții pentru a atinge cei 10% uh, în europeană, deci iată uh, o față a, a, a medaliei și cealaltă, reversul medaliei e faptul că avem aceste emisii care sunt uh, lăsate în afară când uh, calculăm uh, economisirea de dioxid de carbon când vorbim despre biocombustibili. Câteodată aceste emisii sunt atât de mari încât chiar anulează um, economiile de dioxid de carbon pe care le-am făcut prin folosirea biocombustibililor. Comisia a încercat să echilibreze aceste două elemente și noi am considerat că cel mai bine ar fi să înghețăm consumul Uniunii Europene uh, de biocombustibili convenționali obișnuiți uh, la nivelul folosit acum, e faimosul prag de 5%, de aceea l-am introdus în propunerea noastră, pentru că e, până la urmă, uh, consumul actual uh, uh, de biocombustibil din Europeană. Deci, astfel, garantăm că capacitățile de producție care, în, care sunt în funcție acum vor continua să o facă, dar, pe de altă parte, considerăm că plafonarea reprezintă un instrument de politici foarte puternic pentru a limita uh, Uh, uh, emisii suplimentare care ar uh, rezulta din biocombustibilii proveniți din culturile alimentare. Noi considerăm că această propunere nu este suficient de puternică pentru a ne da certitudinea necesară pentru a, pentru a avea factori de limitare la culturile alimentare. Deci, de aceea, noi considerăm că această măsură comparată cu situația în care ar trebui să recalculăm uh, sistematic valorile și în care să nu avem un cadru suficient de stabil și de fiabil pentru investitori, uh, e o situație pe care poate nu ne-o dorim. Am, uh, de ase- am pornit de la premiza că legiuitorul european nu se va a, nu se va atinge de uh, uh, obiectivele stabilite în directiva privind uh, calitatea carburanților. Deci pornim de la ideea că obiectivul nostru în Uniunea Europeană este să, ca aceste uh, obiective să fie în continuare atinse și încercăm să umplem această lacună care ar putea să rezulte din uh, cei 5% pentru biocombustibilii obișnuiți uh, și uh, din stimulentele pentru a dezvolta biocombustibili. Deci astfel încurajăm statele membre să-și atingă obiectivul pentru că o unitate de energie din biocombustibili avansați e echivalentul a două până la patru unități uh, pentru atingerea obiectivului. E un aspect, deci să ajutăm statele membre să atingă acest obiectiv de 10%, chiar cu plafonarea de care vorbim înainte. Și apoi, uh, uh, al doilea aspect al acestei calculări multiple ar fi că am avea stimulente concrete specifice pentru dezvoltarea și pentru, comercializa și pentru comercializarea biocombustibililor care nu uh, au uh, ca rezultat uh, emisiile poluante. În același timp, încercăm să încurajăm inovația și, de asemenea, să ne asigurăm că politica de transport este mai credibilă, mă gândesc mai ales uh, la uh, viziunea cetățenilor europeni și, de asemenea, sperăm să creăm cadrul politic stabil necesar pentru investițiile necesare pentru viitor, pentru că biocombustibilii, e foarte clar, vor fi folosiți în viitor. Dacă ne uităm la obiectivele pentru 2050, 2030, la foaia de parcurs 2050 uh, uh, pentru o economie cu emisii reduse de carbon, e clar că avem nevoie de biocombustibil, s-ar putea să nu avem nevoie, poate că nu uh, vom mai folosi biocombustibilii pe care îi folosim azi în Europeană, însă în concluzie aș spune că propunerea Comisiei transmite noi semnale, respectiv că ne dorim să avem această tranziție spre biocombustibili avansați pentru a păstra credibilitatea uh, în acest context al obiectivelor pentru surse regenerabile. Mulțumesc, doamna Wills, doriți să adăugați ceva? Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben hier viele... Mulțumesc. Da, am auzit aici diferite păreri care acoperă, de fapt, tot ce trebuie să știm pentru a nu cădea în capcana efectelor nedorite cu, aceste, cu acești biocombustibili, mm, E vorba deci de stimulentele care trebuie să fie puse în mișcare pentru noua generație de biocombustibili. În sfârșit, e nevoie de o nouă ședință cu raportorii din umbră pentru a ajunge la niște soluții de compromis. Vă vom transmite data uh, respectivă la timp, prin secretariat. Mulțumesc foarte mult! Pe 16 mai, data limită pentru amendamente, votul la comisia noastră TRAN pe 18 iunie, ENVI votează pe 10, ca și ITRE. Deci, nu uitați, 16 mai, data limită pentru depunerea amendamentelor este 16 mai, așadar votăm pe 18 iunie aici, la Tran. Mulțumesc tuturora! Și acum, cu ușile închise, ce se întâmplă cu rezultatul trialogurilor? mecanismul conectarea Europei. Vă rog frumos să părăsiți la celor cei care nu sunt vizați de această întâlnire cu ușile închise. Mulțumesc!